Bene, allora, modifica regolamento CE 1698. Astăzi vom vorbi despre modificarea regulamentului numărul 1698 pe 2005. Acesta este punctul 8 de pe ordinea de zi, dragi colegi. Comisia a înaintat o propunere la ultima întâlnire a acestei comisii. În timpul dezbaterii noastre pe această temă au reieșit câteva îngrijorări legate de creșterea plăților pentru cofinanțarea comunitară pentru 2011-2012 și aceasta ar putea provoca anumite probleme pentru programele de dezvoltare rurală din statele membre. Am analizat propunerea în detaliu și am ajuns la concluzia că riscul nu este chiar atât de mare comparativ cu riscul de a pierde plățile europene din buget din uh, cauza mm, lipsei de finanțare la nivel național. De aceea, în interesul economiei uh, rurale și în interesul economiei europene în general, am sugerat că ar trebui să susținem propunerea Comisiei și să accelerăm procesul legislativ astfel încât uh, acesta să intre în vigoare înainte de sfârșitul anului 2011. Raportul a fost uh, înaintat fără amendamente legislative. Totuși, săptămâna aceasta am aflat că există probleme în Consiliu. Consiliul uh, cere o soluție orizontală care să se aplice și altor fonduri structurale atunci uh, adoptarea în Consiliu nu va avea loc uh, acum din cauza acestei poziții și cred că ar trebui să procedăm așa cum procedăm în mod obișnuit. Avem 26 uh, octombrie ca termen pentru depunerea amendamentelor și vom vota în noiembrie am fi dorit să mergem mai rapid, însă, având în vedere situația din Consiliu, vom reveni la modalitatea noastră obișnuită. Domnul Agnew a cerut să intervină. Avem și reprezentantul comisiei alături de noi. Așa că dacă aveți întrebări uh, pentru ei uh, sau vreți uh, să spuneți ceva, vă rog să le adresați. Domnul Agnew. Domnule președinte, această modificare se limitează la un lucru 560 de milioane de euro, 90 de milioane în acesta și 470 anul viitor sunt uh, aduse pentru 2013 fără a ști exact uh, cum vor uh, fi colectați acești bani în 2 bani, în 2 ani. Situația financiară spune că comisia va analiza necesitatea unor alocări suplimentare pentru plăți și va face propuneri autorităților bugetare în engleză se spune așa, vom lua banii acum sperând că nimeni nu va observa și vom uh, mătrăși în așa fel lucrurile încât uh, să puteți să adoptați aceste fonduri în 2 ani. Această modificare este înșelătoare. Propunerea Comisiei nu prevede alocări suplimentare în perioada de 2 ani și uh, cred că aceasta, acest lucru nu este deloc îmbucurător. Stimate coleg uh, Agnew, îi dau acum cuvântul domnului Marino din partea Comisiei să vă dea asigurări cu privire la acest risc. Însă aș vrea să le semnalez tuturor colegilor că această modificare a regulilor nu schimbă nimic în uh, bugetul comunitar schimbă poziția între Uniunea Europeană și statele membre în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală. Așadar, în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene, nu are deloc uh, vreun efect pur și simplu flexibilizează aranjamentele în programele de dezvoltare rurală pentru a le mm, oferi posibilitatea statelor membre în dificultate să găsească sursele necesare pentru a implementa aceste programe. Și pot face acest lucru uh, cu un uh, procent de finanțare redus și asta înseamnă că se vor lua mai puține măsuri uh, în uh, ceea ce privește dezvoltarea rurală în țările respective. Propunerea nu are nimic de a face cu bugetul Uniunii Europene și uh, acesta nu este afectat deloc. Acum îi dau cuvântul reprezentantului comisiei care va, va explica mult mai bine decât mine. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate în ceea ce spuneți nu există alocări suplimentare de fonduri, oricum uh, în plus față de ceea ce există deja în buget. Așadar, uh, este vorba de cheltuieli, însă în ceea ce privește plățile, deputatul uh, care a vorbit mai devreme s-a referit la o sumă de 470 de milioane plăți suplimentare pentru anul viitor. Ei bine, aceasta este o cifră care trebuie să fie văzută în uh, lumina unui, unei sume totale de 14 miliarde de plăți pentru anul viitor. Deci această sumă mică nu are niciun efect, uh, având în vedere suma totală stabilită pentru plăți. Mulțumesc, uh, doamnă director. Domnul Mayer a cerut să vorbească. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru comisie, pentru clarificare un agricultor are o investiție de 100.000 de euro. Și apoi, în programul național din Spania sau din Italia se spune despre cofinanțare care ajunge la 70%. Apoi, există această legătură la care nu se va schimba nimic. Acești 70% de bani publici acest procent. Pentru Grecia ar reveni 20%, Europa 80%. Partea europeană de 80% ar putea să fie crescută la 90% și atunci Grecia ar mai primi doar 10%. Ar plăti doar 10% din cele 70%. Deci agricultorul plătește ca până acum 30% și mai există acest procent de 70% din bani publici. Am înțeles bine sau nu? E giusto, ma penso sia... Așa este, aveți dreptate, dar poate că ar fi mai bine ca doamna director să ne spună mai multe. Așa este, proporția care este plătită de Europa, în acest exemplu de Grecia, se schimbă. Uh, însă nu se schimbă nimic în ceea ce privește contribuția agricultorilor. Datorită acestei contribuții mai mari a Europei, măsura va putea să fie aplicată. Altfel, poate că măsura nu s-ar aplica pentru că nu există o cofinanțare națională suficientă. Va bene, credo che le... Mulțumesc. Cred că am lămurit uh, aceste puncte datorită intervenției doamnei director de la Comisie. Va exista o distorsionare a concurenței dacă agricultorii ar primi sprijin diferit în diferite state membre, dar lucrurile nu se întâmplă așa. Partea publică nu este afectată și uh, aceste măsuri le permit statelor membre care au dificultăți economice să evite să cheltuiască niște resurse pe care nu și le permit. Nu mai avem uh, dubii. Uh, și datorită acestor informații noi pe care le-am primit, uh, poate că ar trebui să revenim la acest subiect mai târziu. Am uh, amânat data de depunere a amendamentelor până pe 27 octombrie, pentru că Consiliul vrea să extindă această discuție pentru a acoperi și alte instrumente de politică. Dacă nu mai aveți ceva de adăugat, voi trece acum la punctul 9, care se referă la sănătatea albinelor și provocările la adresa sectorului apicol. Raportorul este Ceaba Șandor Tabagi. Bună dimineața, domnule Tabajdi. Este un uh, raport uh, din proprie inițiativă cu privire la sănătatea albinelor și uh, sectorul apicol. Au fost peste 200 de amendamente, iar raportorul a redactat câteva amendamente de compromis pentru a facilita procesul de votare. Ceaba a făcut o treabă extraordinară, la fel și raportorii din umbră. Apoi uh, vom uh, vota pe 10 paragrafe pentru că celelalte 46 sunt uh, deja acoperite de raport. Ceaba, dorești să vorbești înainte de vot sau trecem direct la vot? Da, trecem direct la vot, așa că vă rog să inserați cartelele de vot. Ba nu, Ceaba vrea să spună ceva. Aș vrea doar să le mulțumesc colegilor, raportorilor din umbră, asistentului meu, Bila Oțil, lui Harald, lui Christopher și colegilor de la PPE, uh, de la Vers, de la ALDE pentru buna cooperare. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea foarte strânsă. Îi mulțumesc domnului Dantan și doamnei Luling și tuturor. Mulțumesc foarte mult. Bine, grație. Allora adesso procediamo. Bun, mulțumesc. Trecem atunci la vot. Vot uh, electronic. Sunteți pregătiți? Începe votul. Votăm amendamentul 48. Amendamentul 48. Ați votat? Marc, voteze și el pentru 48? Da, s-a închis votul. S-a adoptat. Trecem acum la compromisul 4. S-a deschis votul. Compromisul 4. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. Acum amendamentul 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 59 a fost respins. Amendamentul 60. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Compromisul 5. S-a deschis votul, s-a închis votul. A fost uh, aprobat compromisul 5. Amendamentul 72, Silvestris. S-a deschis votul, s-a închis votul. A fost respins amendamentul 72. E ceva ce nu funcționează? Repetăm votul la 72, Silvestris. Deschidem votul. Votul s-a închis. cu o diferență de un vot, a fost aprobat. Acum 73. S-a deschis votul. La 73 s-a închis votul. S-a adoptat. Nu, de fapt, se corectează vorbitorul. Acest amendament a fost respins. 74 la via, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem la 77. <clears throat> S-a deschis votul. S-a închis votul. 77 a fost respins. Am sărit peste 75 Rubix. Acum votăm 75 Rubix. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins. 78. S-a deschis votul. A fost respins. 79, s-a deschis votul la 79. A votat toată lumea, s-a închis votul, a fost respins. Amendamentul 80. A votat toată lumea? A fost respins. Amendamentul 81. S-a deschis votul. Amendamentul Luling și ceilalți. S-a închis votul, s-a adoptat. 82. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Cred că s-a respins, da. 83 acum, amendamentul 83. A votat toată lumea, a fost respins. Amendamentul 84 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat. 85 s-a deschis votul. 85 a fost respins. 86, deschidem votul la 86. S-a închis votul. A fost respins. Acum uh, supunem la vot amendamentul 18 de la Comisia NV. A fost respins. Optzeci Supunem la vot amendamentul 87 al raportorului. S-a deschis votul, s-a închis votul la 87. Cred că s-a respins. Să trecem la 88. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Trecem acum la amendamentul de compromis 6. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost aprobat. Amendamentul 95. Am deschis votul, s-a închis votul. A fost respins. Acum <clears throat> compromisul 7. Amendamentul de compromis 7. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Acest compromis a fost aprobat. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul la 104. A fost aprobat. 105 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a aprobat. Nu, de fapt se corectează. Vorbitorul a fost respins. Acum 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 107. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat. 109. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. 110 s-a adoptat. 111. Paxas. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins. 112. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 113. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, s-a adoptat. Compromisul 8. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 8. <clears throat> S-a închis votul. A fost adoptat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că s-a respins. Da. Apoi amendamentul 21 de la Comisia Envi. Amendamentul 21 s-a adoptat. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 121 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 121 a fost respins. 122 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul 20 de la Comisia ENVI. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins. 123 acum, s-a deschis votul. S-a închis votul. 123 a fost uh, adoptat. Trecem la compromisul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul, a fost adoptat. Amendamentul 132. S-a deschis votul la 132, s-a închis votul, s-a adoptat. Amendamentul 9 al Comisiei Envi s-a deschis votul, s-a închis votul, a fost respins. Compromisul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul, s-a adoptat. 139, amendamentul la via, s-a deschis votul. S-a închis votul, s-a adoptat. Amendamentul de compromis 12 s-a deschis votul. S-a închis votul, s-a adoptat. Amendamentul 152. S-a deschis votul. S-a închis votul la 152. S-a adoptat. Acum, <clears throat> amendamentul NV10, s-a deschis votul, s-a închis votul, s-a respins. Amendamentul de compromis 13, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, s-a adoptat. NV36. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A fost respins. Acum, compromisul 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem la amendamentul 168. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. O sută șaptezeci și doi. S-a deschis votul, s-a închis votul, s-a adoptat. O sută șaptezeci și 4, Ashworth. S-a deschis votul, s-a închis votul. 174 s-a respins. 175. S-a deschis votul, s-a închis votul. 175 a fost respins. Amendamentul NV39 s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. NV40 s-a deschis votul. Aceeași majoritate s-a respins. Și în fine NV41 s-a deschis votul la NV41, da, s-a respins. Amendamentul de compromis 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A fost adoptat. 179 la via s-a deschis votul. O 179 s-a deschis votul, s-a închis votul. Aha, s-a respins. Nu e din vina mea. 180. S-a deschis votul la 180. S-a închis votul. S-a respins. 182, Dantin. Și aici avem și un amendament oral, Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Depun un amendament pentru că, așa cum e redactat textul, tehnic nu este posibil să se încheie un amendament de compromis sau consolidat la acest paragraf. Deci obiectivul este de a reintegra noțiunea de valoare de referință. Deci se cere ca pentru produsele veterinare autorizate în Uniunea Europeană să existe un prag, valoarea de referință pentru acțiune să fie stabilit uh, provizorul la 10 ppb pentru toate laboratoarele din Uniune, având în vedere diversele metode analitice și, și uh, practici aplicate în diversele state membre. Mulțumesc, Michel. Dacă colegii sunt de acord, supun la vot acest amendament cu această corectare. S-a deschis votul la amendamentul 182 cu această precizare. S-a închis votul. Michel, ne-ai convins pe toți, suntem de acord și s-a adoptat. În fine, poate că nu chiar toți au fost convinși, dar unii au fost convinși. ...184, s-a deschis votul la 184, a votat toată lumea, s-a închis votul, s-a respins. 185, Supunem la vot 185. S-a deschis votul, s-a închis votul. S-a adoptat. Trecem la compromisul 16. Deschidem votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. O sută nouăzeci și unu. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. La 193 s-a adoptat. 194 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins. 195 s-a deschis votul. S-a închis votul la 195. S-a adoptat. Compromisul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Trecem acum la 201. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. 202. Garcia Perez. 202. 202. Garcia Perez. S-a închis votul. S-a adoptat. ceva 203. S-a deschis votul. 203. S-a închis votul. S-a adoptat. Acum 205 din nou de Nedelceva. S-a deschis votul. S-a închis votul. 205 s-a adoptat. Trecem la amendamentul de compromis numărul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 214. S-a deschis votul. 214. S-a închis votul și o majoritate se adoptă. 215. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. No, 218. Sì, allora confermano, apriamo il voto su 218. 2, 1. Com- votăm 218. S-a deschis votul la 218. S-a închis votul? Se adoptă. 219. 219 se deschide votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum, amendamentul 220. S-a deschis votul la 220. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum mai departe. S-a deschis votul. La 1. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Trecem la numărul 2, s-a deschis votul. Se adoptă cu același număr de voturi. Trecem la 3, al doamnei Harkin. Se respinge. Trecem la amendamentele de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. În secțiunea de considerente se adoptă. Acum, numărul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Numărul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Numărul 10. S-a deschis votul la considerentul B, numărul 10. S-a închis votul. Se adoptă. Nu, se respinge. Trecem la numărul 12 al domnului Tarabella. S-a deschis votul. Nu pot să votez împotrivă. S-a închis votul. Se respinge. Numărul 13. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Numărul 14. S-a deschis votul la 14. S-a închis votul. Se respinge. Numărul 15. S-a deschis votul. La 15 s-a închis votul. Se respinge. 16. S-a deschis votul. La considerentul C, numărul 16. S-a închis votul. Se adoptă. Numărul 11. Nedelceva. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Numărul 17. S-a deschis votul la considerentul C, numărul 17. S-a închis votul. Se respinge. Numărul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 19. Nu s-a adoptat. Deci trecem la amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 2. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem la numărul 40, Dante. S-a închis votul la 40. Se pare că nu va trece Michel. Votul s-a închis și s-a respins. 39. Se deschide votul la 39. S-a închis votul la 39. Se adoptă. 41. S-a deschis votul la 41. Acum s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 42. Nu, 43. S-a deschis votul la 43. S-a închis votul. 43 e respins. Trecem la 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul la 47. S-a închis votul. Se respinge. Trecem mai departe acum. La rezoluții. Vot final asupra proiectului de rezoluție, cum a fost modificat. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Bine. Deci, documentul, așa cum a fost modificat, s-a adoptat cu 32 de voturi pentru, unul împotrivă și 3 abțineri. Felicitări colegului nostru! Adesso andiamo al punto numero 10 dell'ordine del giorno. Acum trecem la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Sunteți cu toții pregătiți sau e timpul pentru o pauză de cafea? Vorbim despre o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon până în 2050. Raportor e Beilog Gladfelder. Stimați colegi, așa cum știți, la 19 septembrie a trebuit să amânăm votul uh, cu privire la proiectul de aviz al colegului nostru Gladfelder. Au fost înmânate 68 de amendamente cu privire la acest document. Raportorul împreună cu raportorii din umbră au propus o serie de amendamente de compromis. Nu știu dacă raportorul dorește să ia cuvântul, domnule Gladfelder, nu. Bine, atunci vom trece direct la vot. Începem, e toată lumea pregătită să voteze. Bine, se deschide votul la amendamentul de compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul de compromis 1 se, se adoptă. Trecem la amendamentul 7. S-a deschis votul. Amendamentul 7. S-a închis votul la 7. Se adoptă. 8. S-a deschis votul la 8. S-a închis votul. Numărul 8 se respinge. Numărul 9, amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. S-a deschis votul. La amendamentul de compromis numărul 2 s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 16. La 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 17. Amendamentul 17. S-a închis votul. 17 se adoptă. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul la amendamentul de compromis 3. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 24 al doamnei Dăncilă. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 25. Amendamentul 25. A votat toată lumea la 25. S-a închis votul. Se adoptă. 29. Amendamentul 29. În două părți. Votăm prima parte a amendamentului 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se pare că se respinge. Acum a doua parte a amendamentului 29. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul la 30. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 28, s-a deschis votul la 28. S-a închis votul. 28 se adoptă. 31. S-a deschis votul la 31. S-a închis votul. E egalitate, deci se respinge. 32. S-a deschis votul la 32. S-a închis votul. Și se pare că se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 4. S-a, închis votul și se adoptă. Numărul 35. S-a deschis votul la 35. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 38, prima parte. Amendamentul 38, prima parte. Prima parte de la 38. S-a închis votul și se adoptă. A doua parte, la 38. S-a închis votul. Se respinge. 39. S-a închis votul. Se respinge. 40. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis acum votul la 40. Să respingem. 41. Se deschide votul. S-a închis votul. Se adoptă. 42. S-a deschis votul. 42. S-a închis votul. Se respinge. 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. 43. Se respinge. 44. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45. S-a deschis votul. Se pare că se adoptă cu aceeași majoritate. 46. S-a deschis votul. Deci 46. S-a închis votul. Se adoptă. 47. S-a deschis votul la 47. S-a închis votul. Se respinge. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49. Paulson și ceilalți. S-a închis votul la 49. Se adoptă. 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 51. S-a deschis votul la 51. Elizabeth Köstinger. Se adoptă. 52. S-a deschis votul la 52. S-a închis votul. Se adoptă. 53. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 5 este adoptat. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 61. S-a deschis votul la 61. S-a închis votul. Se adoptă. 62. S-a deschis votul. Așadar, s-a închis votul acum și se adoptă. 63. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 64. S-a deschis votul la 64. S-a închis votul și se adoptă. 65. S-a deschis votul. 65. S-a închis votul și se adoptă. 66. S-a închis votul și se adoptă. 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. Ultimul vot. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Acum votul final cu privire la proiectul de aviz uh, cu modificări. Votul final, așadar, cu privire la proiectul de aviz al lui Gladfelder. S-a închis votul. 33 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări domnului Gladfelder. Bine, proseguiamo col punto 11 allora. Mergem mai departe la punctul 11 de pe ordinea de zi. Stimați colegi, avem un ultim vot cu privire la proiectul de aviz al colegului uh, Uh, Luis Manuel Capulo Santos. După cum știți, pe 30 august am, am aprobat 45 de amendamente la buget prezentate de uh, comisia noastră la proiectul de buget pe 2012. Acum uh, trebuie să votăm proiectul de aviz cu amendamentele lui Capula Santos cu privire la proiectul de buget pentru 2012, astfel cum a fost modificat de Consiliu pe 25 iulie. Avem în total 9 amendamente la acest uh, aviz. Nu îi voi da cuvântul lui Luis pentru că nu este aici, cred. Așa că vom vota imediat. Să începem cu lista de vot. Amendamentul 1. S-a deschis votul.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 Amendamentul 7. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Se adoptă. Și, în fine, amendamentul 9 a domnei Iegle se adoptă. Votăm acum uh, proiectul de aviz cu modificări. Votul final. A votat toată lumea? Bun, foarte bine. S-a închis votul. Se adoptă. 31 de voturi uh, pentru, 3 împotrivă. Se adoptă proiectul de aviz al Parlamentului cu privire la proiectul de buget pentru 2012 modificat de Consiliu. Felicitări domnului Capula Santos. Giovanni Lavia dorește să intervină. Da, domnule președinte, aș vrea să pun o întrebare. Este clar că am uh, furnizat un aviz pentru Comisia de Bugete, pentru proiectul de buget pe 2012. Însă Comisia de Buget a aprobat deja proiectul de buget și am, vrut, am, vrut, am spus asta după vot pentru că nu am vrut să schimb situația, dar cred că a fost cam inutil că am votat. Când uh, programați uh, astfel de proiecte, cred că ar fi bine să votăm înainte, pentru că așa ar fi mult mai util. Scuze. Îmi cer scuze. Dacă nu mai există și alte obiecții, trecem mai departe la punctul 12 de pe ordinea de zi, statistici europene cu privire la culturile permanente. Raportorul nostru este Maria Nedelceva, care este deja pe poziții. În ceea ce privește statisticile europene privind culturile permanente, trebuie să vă spun că trialogul din 21 uh, septembrie a ajuns la un compromis cu Consiliul și Comisia. Textul de compromis a fost transmis tuturor și aș vrea să mulțumesc în primul rând grupului de negociatori, în special doamnei Nedelceva, pentru acest succes extraordinar de a fi ajuns la un rezultat pozitiv. Și acum îi dau cuvântul direct Mariei, iar dacă nu mai sunt și alte observații, vom continua. Maria, mulțumesc! Stimați uh, colegi, consensul pe, dosar, pe acest dosar între polit grupurile politice a facilitat ajungerea la un compromis cu Consiliu și Comisie. Uh, și vroiam să spun asta încă de la bun început. Aș vrea să le mulțumesc și raportorilor din umbră și secretariatului comisiei noastre, precum și consilierilor politici care s-au străduit foarte mult pentru ca dosarul să ajungă în forma în care este acum. În timpul trialogului de pe 21 septembrie am ajuns la un compromis între cele trei instituții. Compromisul este în conformitate cu obiectivele noastre uh, pe care le-au formulat membrii comisiei noastre și anume să avem statistici fiabile, să simplificăm și să reducem povara administrativă atât pentru administrațiile naționale cât și pentru agricultori. În timpul reuniunii pregătitoare a raportelor din umbră am constatat un consens în cadrul Parlamentului European și ne-am pus de acord asupra aspectelor care trebuie discutate cu Comisia și Consiliul. Și mă voi opri asupra celor trei aspecte principale care ne-au preocupat. Mă refer la articolele 1, 2 și anexe. Distincția propusă de către Consiliu Uh, exista deja pentru uh, meri și peri și uh, această adăugare a piersicilor este logică. Apoi, articolul 3 se referă la gradul de acoperire a statisticilor. Am ajuns la un compromis care este în sensul amendamentelor propuse de comisia noastră, în sensul reducerii poverii administrative pentru micile exploatații și pentru administrațiile naționale. Al treilea punct se referă la posibilitatea stabilirii unor derogări derogări și a termenelor până la care statele membre pot cere aceste derogări. Derogările sunt limitate în timp și vor permite statelor membre care au dificultăți să-și adapteze sistemele astfel încât uh, să poată beneficia de această derogare până în 2013. În fine, aș vrea să vă spun că textul final mă mulțumește și sunt uh, mulțumită să văd că acesta corespunde obiectivelor noastre uh, pe care le-am definit în cadrul Comisiei de Agricultură. Aș dori să le mulțumesc mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru activitatea lor și pentru sprijinul lor. Vreau să mulțumesc consilierilor politici și secretarilor agri. Mulțumesc foarte mult tuturor! Eh, mulțumesc foarte mult! <clears throat> Alți colegi doresc să ia cuvântul? Nu? Atunci cred că putem eh, să-i eh, dăm mandat Mariei să-și continue activitatea. Mulțumesc tuturor. Trecem la un alt punct foarte important, punctul 13 o informare din partea Comisiei cu privire la viitorul sprijin pentru zonele defavorizate. Dragi colegi, mă bucur foarte mult să vă anunț că se află aici doamna Loreta Dormal Marino, care ne va prezenta poziția cu privire la viitorul sprijin pentru zonele defavorizate. După cum știți, comisia noastră a primit o propuneri din partea Comisiei înainte de reformă și cred că este bine să ne dăm seama de importanța acestei uh, chestiuni în dezbatere. Doamna Marino, aveți uh, cuvântul și apoi vor putea interveni și colegii. Mulțumesc foarte mult. Cred că pentru a înțelege punctul în care ne aflăm acum, trebuie să vedem de unde venim și să ne amintim care au fost principalele etape ale procesului parcurs de acest dosar al zonelor uh, defavorizate. O să încep cu o premisă pentru clarificare. Știți cu toții că sprijinul pentru zonele defavorizate s-a înființat în 1975 și că sunt trei categorii de zone defavorizate de munte, zone intermediare și zone cu handicapuri specifice. Etapele și pașii pe care îi vor menționa se referă la zonele intermediare. Nu se referă nici la zonele de munte, nici la zonele cu handicapuri specifice, pentru care nu s-a schimbat nimic până în prezent. Aș vrea așadar să revin la anul 2003, când a existat un raport special al Curții de Audit. Principalul uh, punct a fost că există dovezi insuficiente pentru a arăta că clasificarea zonelor defavorizate este valabilă, că statele membre utilizează o gamă diversă de indicatori pentru a delimita zonele, cam 140 de indicatori, că deși sistemul ar fi trebuit să fie revizuit la începutul anilor 90, nu a avut loc o astfel de revizuire. Din cauza opoziției statelor membre ale Uniunii și Curtea a recomandat ca o revizuire aprofundată completă a clasificării existente de zone defavorizate să se efectueze, a recomandat elaborarea unui set mai adecvat de indicatori și o revizuire cuprinzătoare a schemei pentru a elimina supracompensările și o evaluare generală a schemei. În lumina acestor puncte, în faza de pregătire pentru noua perioadă de programare 2007-2013, Comisia a început să lucreze cu intenția de a trece de la o delimitare națională la o delimitare comunitară care să se bazeze pe indicatori de productivitate, cum ar fi producția medie, pășunile, densitatea animalelor. Aceștia erau indicatori. Am avut la dispoziție în acel moment, dar pe baze comunitare dar calculele noastre au arătat cu toate acestea că o astfel de delimitare ar fi dus cam la o reducere cu 60%, de, 60 a zonelor și, desigur, era un lucru la care s-au opus statele membre. Și ce s-a întâmplat atunci când Consiliul a adoptat regulamentul 1698 din 2005? Consiliul a decis să păstreze sistemul existent pentru o anumită perioadă de timp. Și a cerut Comisiei să efectueze o revizuire cu a acestui sistem pentru a propune un viitor sistem de plăci și de limitare pentru zonele defavorizate începând cu anul 2010. Pe fond, în al doilea rând, Consiliul a decis să elimine criteriile socioeconomice utilizate pentru această delimitare. Pentru a îndeplini sarcina aceasta de viitoare delimitare, Comisia a început să lucreze, lucrat în perioada 2005-2008, pentru a găsi criterii biofizice comune și pentru a face acest lucru, Centrul Comun de Cercetări, GRC, a primit sarcina să Um, găsească criterii comune de sol și climă care să sprijină o nouă delimitare de zone cu limitări, cu constrângeri naturale. Ceea ce ar fi trebuit să prevadă o metodă clară și simplă care să fie comparabilă în toate statele membre și să nu depindă de cultură. Pentru a îndeplini aceste sarcini, S-a înființat un grup de experți la nivel înalt în materie de sol, climă și aspecte relevante sub coordonarea centrului JRC. Această comisie de experți a identificat opt criterii de sol și climă, precizând anumite valori de prag, limitări uh, severe pentru agricultura europeană. Aceste criterii au fost testate de Centrul de Cercetare Comună și discutate în amănunt cu statele membre și s-a tras concluzia că informațiile care erau necesare pentru a evalua rezultatul unei abordări de delimitare la nivelul de detaliu necesar și scara necesară putea să se strângă sau să fie disponibil doar pe plan național. Deci această activitate a fost atât de dificilă și atât de aprofundată încă termenul limită de 2010 pe care îl stabilise Consiliul pentru Comisie n-a putut să fie respectat. Pentru a ține la curent Consiliul, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. Cu privire la proces, Comisia a adoptat o comunicare în 2009 care a precizat o nouă posibilă clasificare a zonelor cu astfel de constrângeri naționale, pe lângă zonele de munte și zonele cu handicap specific. A enumerat opt criterii biofizice referitoare la sol și clima, care dau posibilitatea clasificării acestor zone în mod obiectiv, precis, transparent și comparabil. Nu o să intru în amănuntele acestor criterii, pur și simplu vreau să adaug că comunicarea de scris și mecanismul de fine-tuning. Ce-i fine-tuning-ul ăsta? E un mecanism prin care în cazurile în care agricultorii au reușit să depășească cu succes constrângerile naționale și pot să aibă activități agricole profitabile în zonele în care condițiile naționale la origine erau cât se poate de nefavorabil. Acest proces de perfecționare uh, duce la eliminarea acelor zone. Deci în 2009 Consiliul a adoptat concluziile Consiliului ca urmare a acelei comunicări și concluziile cer statelor membre să efectueze pe teritoriul lor uh, aplicând aceste criterii biofizice și să facă acel exercițiu de adaptare, de fine-tuning la care m-am referit. Din acel moment încoace a existat un volum imens de activități bilaterale. Trebuie să vă spun, atât statele membre cât și Comisia, serviciile de resort au muncit foarte mult pentru a testa aceste criterii și toate cele 27 de state membre au dat, au înaintat simulări și uneori cu propuneri alternative am discutat cu ele multe întâlniri bilaterale și am discutat și la întâlniri ale Comitetului pentru Dezvoltare Rurală. Now, uh, I must say that this discussion has... Trebuie să vă spun că aceste discuții au dus la unele modificări, la unele adaptări ale criteriilor Mai important, simulările acestea au arătat dovezi solide că delimitarea cu utilizarea acestor criterii biofizice este transparentă, comparabilă și credibilă. Deci chestiunea zonelor defavorizate, care uneori e considerată ca nefiind o chestiune suficient de serioasă, poate să fie apărată cu criterii obiective. Am ajuns uh, la momentul în care, între timp, uh, reflexia la reforma PAC pentru perioada de după 2013 nu doar că a început, dar chiar a progresat mult. Deci este normal ca noua delimitare și noile criterii să fie introduse în ce e acum pachetul global pentru politica agricolă comună de după 2013. Deci s-a introdus în ceea ce Comisia va lucra și va aproba săptămâna viitoare. Și desigur că sunt extrem de dornică să vă comunic după adoptarea de către Comisie toate aspectele și detaliile care sunt introduse în propunerea pentru regulamentul de dezvoltare rurală pentru perioada de după 2013. Ce pot să vă spun este că, desigur, actuala delimitare rămâne valabilă până la sfârșitul lui 2013 și vom uh, continua să lucrăm cu statele membre pentru a soluționa chestiunile și problemele care mai trebuie soluționate și în următorii câțiva ani, desigur, unele state membre, mai mult decât altele, vor trebui să depună eforturi pentru a obține seturi de date mai detaliate. Dar vreau să vă spun imediat că este o sarcină care, din punct de vedere financiar, poate să fie sprijinită cu asistența tehnică și dacă Există elemente mai bune sau date noi care pot fi strânse, acestea pot fi sprijinite prin asistența tehnică pentru statele membre. Deci, în ce privește viitorul sprijin pentru aceste zone, Comisia a spus deja în comunicarea din noiembrie 2010 că unul dintre obiectivele PAC va fi să compenseze dificultățile de producție în zonele cu constrângeri naturale specifice pentru aceste zone au un risc mai mare de a fi abandonate. Această comunicare prevede și faptul că viitorul preților directe s-ar putea baza pe principiul că promovarea dezvoltării durabile a agriculturii în zonele cu constrângeri naturale specifice se poate asigura dând sprijin suplimentar pentru venitul pentru agricultorii din acele zone cu forma unor plăți bazate pe suprafață ca supliment pentru a sprijini ce se dă prin al doilea pilon al PAC. După cum probabil că vă dați seama, domnule președinte și distinși uh, deputații ai Parlamentului European, nu sunt acum în măsură, cu o săptămână înainte de adoptarea proiectului de regulament, să mm, vă dau detalii suplimentare cu privire la care va fi viitorul zonelor uh, defavorizate. Mulțumesc. Bine, comunque ringrațiamo il direttore di Mulțumim. Mulțumim doamnei director pentru această prezentare foarte detaliată. Mai mulți colegi doresc să ia cuvântul. Începem cu domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei director. Eu am cerut de mai multe ori să aibă loc această dezbatere și de aceea vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie. Ce ni s-a explicat nou acum? Tot ce ni s-a spus confirmă angajamentul nostru cu privire la acest subiect. Doamna director ne-a spus despre acest proces pe care îl vom analiza săptămâna viitoare. Nu știu dacă a uitat din greșeală un pasaj și anume cel în care se menționează Parlamentul. Noi am spus ceea ce aveam de spus cu privire la acest subiect. Însă nu am regăsit acest aspect în cuvintele doamnei director. Nu voi repeta tot, știm cu toții ce am spus. Am spus că aceste criterii trebuie să fie combinate. trebuie să se țină cont de subsidiaritatea locală. Nu am uh, cerut acel proces de fine-tuning pe care ni l-a explicat doamna director, ci ne doream altceva. Ne doream să vedem uh, hărțile care au fost uh, trasate la comisie, însă nu am văzut așa ceva se încearcă o rezolvare a situației printr-o mai mare flexibilitate la cea de-a treia categorie, unde se vorbește despre probleme specifice. Am fost raportor pe această temă în Parlament și de aceea spun deschis următoarele. Cred că mă luați de prost. Parlamentul are două căi de urmat în acest moment. Fie acceptăm ceea ce propune Comisia și anume o cale prin care nu se va schimba nimic din ce am decis noi în această clădire din punct de vedere politic sau arătăm că avem respect față de noi și facem ceea ce trebuie făcut. Cred că voi încheia acum spunând că trebuie să fim foarte atenți când tratăm acest subiect. Este foarte important pentru agricultori. Să nu uităm că în anumite state membre se va ajunge la, o, la faptul că o treime din teritoriile care fac acum parte din zonele defavorizate nu se vor mai afla acolo și așa că această chestiune este una foarte sensibilă. Evident, această propunere va face parte din pachetul legislativ despre care vom vorbi data viitoare. Deci ne vom uh, îndeplini datorile în contextul întregului pachet privind pacul. Însă trebuie să se țină cont de ce s-a votat în Parlament și s-a votat cu majoritate, dacă mi-amintesc bine. Da kann ich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 A existat o dezbatere foarte lungă, comisia ne-a spus exact ce s-a întâmplat începând cu anul 2003. Acum, în această legislatură parlamentară, trebuie să ne ocupăm de acest subiect. Subliniez și eu ceea ce au spus colegii mei, domnul Dorfman și doamna Iegăle. În Parlament ne-am consultat foarte mult pe acest subiect, s-a redactat un uh, raport care a fost adoptat cu majoritate. Însă e nevoie de niște compromisuri. Mă enervează foarte mult, la fel ca pe colegii mei, următorul fapt. Conținutul din raportul Dorfman nu se regăsește. Existau acolo niște formulări care acum nu mai există, nu știu de ce. În plus, am mai spus și următoarele. Noi am cerut anumite măsuri, am cerut să ca acest raport să fie discutat înainte din uh, pachet, de discuția în legătură cu tot pachetul cu privire la PAC. Vreau să avem destul timp să ne ocupăm de subiect. Și acum vedem un mare pericol, o reformă uriașă din care acest raport este un punct. Probabil că s-au făcut anumite greșeli, Însă, despre ce vorbim noi trebuie să se pună foarte concret în practică. Polit politicienii care cunosc aspectele tehnice se ocupă de acest lucru și noi știm de ce au nevoie agricultorii noștri și ne dorim să îi tratăm în mod corect. Încă o dată vreau să vă cer următoarele. Ne vom ocupa în continuare foarte puternic de zonele defavorizate și nu sub punctul diverse. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne axăm pe aspectele biofizice, însă asupra lor, nu, însă folosindu-ne de ele, nu putem să delimităm aceste zone defavorizate. E nevoie și de alte criterii. se S-au făcut anumite greșeli până acum, însă colegul nostru Dorfman a făcut niște propuneri foarte bune în raportul lui și eu cred că trebuie să ținem cont de aceste propuneri într-un mod constructiv și nu să lăsăm la o parte. Mă bucur că există aceste consultări, însă noi, Parlamentul, noi, Comisia, trebuie să ne folosim de competențele pe care le avem acum. Vom face acest lucru cu siguranță, spune domnul președinte. Domnul Des are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez toate cele spuse de Herbert Dorfman și Peter Iar. În plus, vreau să îi și sprijin. În Parlament, în cadrul grupurilor politice, am venit cu propuneri pe baza documentului Dorfman. Iar acum, Comisia nici măcar nu ia în considerare acest document. Mie mi se pare că e vorba de o bruscare a Parlamentului și a tratatului de la Lisabona. Probabil că ar trebui să le trimitem tratatul de la Lisabona celor de la Comisie, astfel încât fiecare dintre aceștia să îl citească. Drepturile noastre trebuie să fie luate în considerare. Conform tratatului de la Lisabona, Parlamentul și Consiliul au dreptul de a face propuneri Comisiei. Noi, Parlamentul, împreună cu Consiliul, avem și dreptul de a lua hotărâri și ne vom folosi de acesta. O greșeală foarte mare a făcut Comisia și anume că nu s-a ocupat de aceste zone defavorizate înainte de a vorbi despre reforma agricolă. Și aceasta ar putea fi un exercițiu foarte important în contextul marii reforme. Comisia nu s-a folosit de această oportunitate. Acești factori biofizici nu sunt potriviți, sunt și eu de aceeași părere, nu se poate hotărâ ce e o zonă de care e o zonă defavorizată și care nu pe baza lor. Până azi încă nu am primit niciun fel de hartă, nu am văzut cum vor uh, influența după reformă aceste criterii biofizice uh, zonele defavorizate. Acestea sunt îngrijorările mele și nu putem să acceptăm modul de abordare al Comisiei. Mulțumesc, spune domnul președinte. Martin Auslinger are cuvântul. Doamnelor și domnilor, nu voi vorbi nici eu despre politicienii care au cunoștințe tehnice din PPE. Știm, că, știm cu toții că ne dorim să existe o armonizare la nivelul Uniunii Europene și suntem de acord cu acest lucru. Am discutat deja de mai multe ori dacă criteriile care au fost listate acum sunt suficiente sau nu și dacă și aspectele socioeconomice joacă un rol important sau nu. Acesta a fost un punct principal. Însă nu s-a ținut cont de toate acestea. În paralel cu reforma agricolă, mai trebuie implementate și aceste chestiuni. avem și acest subiect al delimitării zonelor defavorizate. Și cu siguranță există probleme foarte mari și vor exista probleme foarte mari în aceste regiuni. Vor exista cu siguranță amânări. Ce mă enervează cel mai mult e că până în acest moment nu avem niciun fel de hartă pe care să o consultăm. S-a vorbit de acest proces de fine-tuning Însă, ce putem spune noi ca parlamentari? Noi nu avem încă informațiile de care avem nevoie. Alte grupuri au aceste informații. Însă nu pot să am o părere concretă până nu știu exact ce înseamnă toate acestea pentru regiunile în cauză. Așa că ne punem întrebarea cum va arăta în continuare acest proces. Și în Parlament întrebarea e cum să ne folosim de ce avem la dispoziție, ce fel de calendar trebuie să stabilim trebuie să fim implicați în uh, această abordare, astfel încât la sfârșit să putem să redactăm și noi un aviz. Mulțumim, Martin. Jim Nicholson are cuvântul. Și apoi... Următorul coleg. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt și eu uh, de acord cu ceilalți care au vorbit în această dimineață. Nu cred că este o propunere bună și cu siguranță va avea un efect dăunător uh, grav în regiunea din care vin eu, dacă mergem mai departe în forma sa actuală. Cineva a întrebat cine pe cine sapă. Uh, nu știu, dar trebuie să aflăm care este situația. Trebuie să aflăm uh, care sunt cauzele acestei situații. Cred că este greșit uh, să punem acest lucru în mijlocul reformei PAC. Este complet greșit pentru că ne vom pierde și nu vom ști exact ce e de făcut într-o anumită zonă. Cel mai bine poate că ar trebui să punem aceste aspecte în pachetul legat de dezvoltarea rurală și atunci uh, vom aborda chestiunea într-un mod specific. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că aici vorbim despre regiuni care vor fi dezavantajate în mod uh, serios dacă sunt uh, scoase din această poziție actualizată. Deci vor fi într-un mare dezavantaj vor fi depopulate și vor înceta să existe. Populațiile rurale, comunitățile rurale vor înceta să existe. Eu unul nu aș vrea să mă duc în, să trăiesc în aceste zone care vor fi uh, complet uh, devastate. Oricum ar fi, cred că trebuie să avem o perspectivă diferită. Îi dau oricum sprijinul meu domnului Dortman uh, Cred că trebuie să analizăm aspectele legate de soluri, de zonele mleștinoase, de condițiile în care uh, se acordă acest statut de zonă defavorizată. Oricum, uh, pentru circumscripția mea, dacă acest proiect ar merge mai departe, ar fi complet inacceptabil. Mulțumesc, Jim, domnul Costinger și apoi domnul Danton. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de colegii mei și mie mi se pare că acest mod în care uh, a abordat hotărârea Parlamentului Comisia este unul total nepotrivit. Cred că agricultura în Europa constă foarte mult în diversitate și trebuie să avem grijă ca această diversitate să fie păstrată și pe viitor Exploatațiile din diferitele regiuni vor fi afectate de aceste hotărâri și pe piața liberă asemenea exploatații micuțe sunt total pierdute dacă noi nu putem să luăm măsuri astfel încât să le asigurăm existența. Dacă nu procedăm cum trebuie, o mare parte din diversitate se va pierde pe viitor. Apoi, cât despre criteriile despre care se vorbea. Ar trebui să ne amintim cu toții următoarele. Ce se întâmplă în statele membre cu aceste hărți? Acest, statele membre trebuia să facă aceste hărți și trebuie să ne întrebăm de ce nu avem aceste documente în fața noastră pe masă. Jim Nicholson tocmai a vorbit uh, despre calea spre care ne îndreptăm, despre aceste criterii biofizice nepotrivite. Mă aștept ca și comisia să răspundă la cele spuse aici. Vorbim și despre credibilitatea Parlamentului European. Trebuie să le putem explica cetățenilor noștri modul în care acționăm. Mulțumesc! Mulțumesc, Michel Dantin. Mulțumesc! Aș vrea și eu să mă raliez la ceea ce s-a spus până acum și aș vrea să uh, cer uh, comisiei uh, să aducă măcar niște răspunsuri celor care au făcut propuneri. Propunerile nu au fost luate în considerare și nimeni nu știe de ce. Avem dreptul uh, la o ședință de autism perfectă, dar aceasta este complet inacceptabilă. Criteriile biofizice actuale nu țin deloc seama de teritoriile ultraperiferice și în special teritoriile de peste mări, care se confruntă confruntă cu o realitate fizică a solurilor care nu are nicio legătură cu teritoriile de pe continent trialogul ne-a arătat că în anumite situații, pentru a putea să ne mișcăm, Consiliul trebuie să fie în unanimitate, iar Parlamentul trebuie să fie pe aceeași lungime de undă cu Consiliul. Deci cred că am putea să fim în unanimitate în Consiliul și Parlament pentru a refuza propunerile Comisiei. Mulțumesc, Michel. Rodust. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori și eu să, să vă spun că să vă spun foarte clar că sus, îl susțin pe domnul Dortman în nemulțumirea sa. În grupul nostru politic uh, suntem uh, foarte nemulțumiți uh, pentru că nu am primit uh, toate informațiile necesare. Și eu uh, aș dori să mă refer la cartografiere în regiunea mea. Mi s-a spus că terenurile mlăștinoase sunt unele dintre cele mai valoroase și prețioase pe care le avem și după aceea, dintr-o dată, au devenit zone defavorizate. Aceasta a fost o chestiune foarte dificilă. Dacă asociațiile agricultorilor s-au ocupat de aceste aspecte de cartografiere, dar noi nu am văzut nici măcar o schiță de hartă și cred că acest lucru este complet inacceptabil. De aceea ar trebui să avem informații adecvate pentru a propune argumente pertinente când uh, mă întreabă oamenii ce se, vor ce se va întâmpla cu zonele defavorizate, eu trebuie să le răspund, habar n-am și acest lucru nu este deloc bine pentru oamenii pe care îi reprezint. Bun. Mulțumesc. Aceasta a fost dezbaterea noastră, dragi colegi. Cred că putem spune că suntem cu toții uh, de acord. Suntem uh, în punctul în care ajungem de obicei. Aseară, la coordonatori uh, și la întâlnirea cu comisarul am aflat că comisarul vrea să facă pași pentru a ține seama de um, părerile Parlamentului și astăzi văd că este exact invers. Asta înseamnă că nu vom mai uh, adopta niciun document legislativ și ne vom folosi de prerogativele noastre din Parlament și ne vom juca rolul care ne-a fost conferit prin tratate. Aș vrea să vă cer tuturor să găsiți o cale pentru a vă asigura că ceea ce facem noi în această comisie, mai ales când avem o majoritate mare după luni uh, de lucru, uh, aceste puncte de vedere trebuie să fie luate în considerare. Riscul este că vom crea o problemă instituțională și că documentele legislative respective vor fi respinse. Mulțumesc, doamnă director. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi. Ah, pardon, domnul Wojciechowski vroia să intervină. Ne veți spune cu privire la vizita delegației sau vreți să amânați această prezentare? Mulțumesc, domnule președinte. E, vizita în insulele Canare a fost foarte interesantă și am motive să cred că toți cei care au participat uh, au descoperit uh, insulele Canare ca o regiune agricolă foarte importantă în Europa. Insulele sunt cunoscute pentru uh, atracțiile turistice mai degrabă, dar uh, există totuși uh, și un potențial agricol în, aceast, în aceste insule. Poate că acesta este chiar uh, și mai important poate că agricultura este chiar mai importantă decât turismul. Sigur că sectorul agricol de acolo se confruntă cu foarte multe probleme și am aflat la fața locului cât este de dificil să operezi în sectorul agricol într-o zonă atât de îndepărtată. Există costuri foarte mari pe care le presupun operațiunile agricole, costuri care rezultă tocmai din faptul că această regiune este la mare depărtare de multe altele și cu siguranță condițiile de concurență nu sunt uh, egale mai ales în sectorul uh, bananelor, care se confruntă cu o concurență neloială din partea țărilor terțe. Uh, gazdele noastre au fost uh, foarte ospitaliere, însă pe lângă asta am muncit foarte mult și am avut discuții foarte aprofundate cu administrațiile locale. Și ne-am întors de acolo cu o mai bună cunoaștere și înțelegere a problemelor cu care se confruntă astfel de zone îndepărtate precum insulele Canare. Gazdele noastre din uh, insulele Canare au uh, discutat uh, cu noi și au organizat foarte bine această vizită oricum, uh, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat și care au asigurat uh, spiritul uh, foarte plăcut al vizitei. Deci, pe ansamblu, a fost o idee foarte bună să mergem la fața locului. Pentru că această vizită ne-a ajutat să cunoaștem un pic mai bine această zonă. Bun, foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnule Wojciechowski. Acum aș dori să le dau câteva informații importante colegilor care încă sunt în sală. Termenul de prezentare a propunerilor de către comisie. Uh, Era vorba de 12 săptămâna viitoare la ora 11 pentru a avea o dezbatere până la ora 11.30. Așadar, comisarul nu va avea o conferință de presă până când nu va veni în Parlament să prezinte propunerile. Apoi ne vom întâlni în comisie și după aceea vom avea o conferință de presă. Cred că este o decizie înțeleaptă, pentru că, în primul rând, trebuie să introducem aceste propuneri întâi în Parlament și după aceea în presă. Și și nu invers. La întâlnirea coordonatorilor de ieri am hotărât să numim câțiva raportori, însă înainte de a ne despărți vreau să vă reamintesc că pe 11 octombrie, îmi cer scuze, pe 12 octombrie, ne vom uh, întâlni uh, pentru o ședință foarte importantă uh, în care vom prezenta propunerile comisiei. Am uh, încheiat întâlnirea comisiei. Vă mulțumesc. Atât. Asta a fost tot pentru astăzi.